Prin urmare, aș dori să spun ceva în legătură cu articolul 216 alineatul 4 și să vă informez că nu există niciun fel de solicitare pentru a contesta um, um votul rectificativ um, de ieri de la ora 12. Prin urmare, um, acest uh, rectificativ se consideră adoptat. Și trecem